pentru a finaliza această dezbatere care a luat sfârșit acum și vom vota mai târziu în această după Trecem acum la următorul punct de ordine de zi. Este vorba despre situația din Djibouti și dau cuvântul uh, unui dintre, uh, uneia dintre autoare, doamna Rivezi, un minut și jumătate. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Ce se întâmplă de ani de zile la Djibouti este foarte îngrijorător iar evenimentele recente nu au uh, darul de a ne liniști. Președintele a revizuit Constituția pentru a se, uh, a se prezenta a patra oară la alegeri și apoi a instaurat starea de urgență. Opoziția a fost reprimată violent, femeile sunt violate, sărăcia este foarte gravă, drepturile omului nu sunt respectate. Djibouti nu poate fi considerat democrație decât pentru că organizează regulat alegeri alegeri atât de manipulate încât uh, scorul obținut de președintele Ghele nici măcar nu mai creează iluzia democrației. De altfel, sperăm să se poată desfășura misiuni de observare electorale, Uniunea Europeană trebuie să recomande crearea unei comisii independente electorale pentru a pune capăt acestei mascarade. Djibouti este un punct strategic de care Franța profită de ani de zile cu mare voioșie pentru că are acolo baze militare uh, principale. Cred că sunt bine cunoscute aceste fapte din Djibouti, inclusiv pentru alte puteri străine, Germania, China, SUA, care au și ele baze militare la fața locului. De aceea vreau să cer uh, statelor implicate militar și comunității internaționale să joace rolul, pentru că până la urmă uh, trebuie să facă mai mult decât să-și apere propriile interese. Haideți să punem capăt ipocriziei. Mulțumesc. Un minut, domnul Corao. Grazie, Presidente. Bine, possiamo affermare che Djibouti rappresenta il... Mulțumesc, doamnă președinte. Djibouti este exemplul perfect al slăbiciunii Uniunii Europene în ceea ce privește cooperarea de dezvoltare și respectul drepturilor omului. Această rezoluție lansează un semnal de alarmă și solicită doamnei înalt reprezentant să fie mult mai activă în uh, Djibouti. Poziția strategică a acestui stat uh, atrage uh, nu numai pe europeni, cât și China, care a investit miliarde în infrastructura țării, inclusiv într-o bază militară uh, și, drept urmare, exercită um, o influență din ce în ce mai puternică. În ciuda prezenței militarilor străini, inclusiv militari europeni, protecția drepturilor omului este slabă trebuie să solicităm Curții, Tribunalului Penal Internațional să supravegheze situația din uh, Djibouti pentru a vedea dacă încălcările sunt crime împotriva umanității. Mulțumesc că v-ați respectat timpul. Domnul Tanak. Somalia se confruntă cu insurgența jihadistă și cu supirați și Eritrea are un regim uh, violent și, din păcate, se alătură acestei tragedii din Cornul Africii și uh, Djibouti. Iar președintele Guele uh, a câștigat cel de-al treilea mandat uh, într-un mod uh, prea puțin plauzibil și continuă regimul său autoritar. Anul trecut, uh, poliția uh, a arestat pe liderul opoziției și uh, și uh, în pușcăturile care au urmat uh, a fost rănit uh, un alt membru al opoziției. Iată o altă tragedie, modul în care au murit un număr impresionant de persoane și uh, acesta este doar un alt eveniment al represiunii împotriva jurnaliștilor, uh, opuții politice, iar noi în Uniunea Europeană trebuie să facem presiune asupra guvernului din Djibouti pentru a pune în aplicare cadrul privind reformele politice semnat în 2015 ca, ca un punct de plecare pentru uh, viitor și pentru îmbunătățirea drepturilor, situației drepturilor omului în această mică țară. Mulțumesc, domnul Panzeri. Grazie. <clears throat> In Africa sono numerosi. Mulțumesc. În Africa sunt multe regimuri politice în care transmiterea puterii se face ca în dinastiile familiale. Și așa este și în Djibouti. Președintele actual este uh, rezultatul unui sistem nepotist care exclude populația și care permite puterii să profite de resursele naturale ale, ale statului. Cetățeni din Somalia, din Yemen și din alte state vecine au părăsit acest stat și situația este foarte gravă. Femeile sunt considerate inferioare și există un monopol de stat asupra informației. Trebuie să denunțăm uh, faptele președintelui Guele, care este responsabil de încălcări în masă ale drepturilor omului și care își reprimă opoziția. Trebuie ca Uniunea Europeană să ia măsuri. Mulțumesc, doamna Vergia. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, conform mai multor diplomați uh, și mai ales a celor care au baze militare în Djibouti, uh, Djibouti este o țară stabilă, dar nu este adevărul. Economia nu este dezvoltată, este o mizerie socială generalizată și toate acestea sunt doar eufemisme. Deci, uh, revoluția era necesară și mulțumesc tuturor... Rezoluția, <laughs> mă scuzați, era cât se poate de necesară și le mulțumesc tuturor celor care au participat la asta. În 22 uh, uh, decembrie 2015 a avut loc un masacru și le sunt recunoscătoare celor care l-au denunțat. Um, alegerile se câștigă cu, 80% uh, din voturi și când uh, avem astfel de rezultate știm și noi cum au fost obținute. Chiar și Uniunea Europeană a uh, recunoscut că au existat unele nereguli. Să nu uităm acum vocea acelor femei din Djibouti curajoase care au pornit o greva foamei pentru a denunța violurile la care au fost supuse inclusiv de către soldații ai uh, armatei uh, djiboutiene. Madame Gabriel. Doamna Gabriel. Mulțumesc, doamnă președinte. Parteneriatul între Uniunea Europeană și Djibouti este unul important, uh, mai ales în contextul regional al Cornului Africii pentru promovarea păcii, securității și uh, combaterii pirateriei. Iată de ce înrăutățirea climatului politic care ar putea să destabilizeze țara și după aceea întreaga regiune ne îngrijorează foarte mult la ora actuală. În primul rând vreau să vă spun că Uniunea Europeană trebuie să încurajeze autoritățile din Djibouti să garanteze respectul drepturilor omului, statul de drept și democratizarea, inclusiv uh, prin acordând mai multă atenție acestor aspecte în uh, cadrul programului indicativ național. În al doilea rând, din motive de credibilitate pentru această instituție, este important să ne concentrăm asupra elementelor care pun cele mai mari probleme la ora actuală și să nu uh, Uh, ne pierdem în detalii. În Djibouti s-au făcut eforturi pentru drepturile femeilor. Rolul femeii în societate este recunoscut mai mult decât în alte țări din regiune. Haideți să nu uităm din vedere prioritățile. Nu este aceasta o stată de urgență. Și vă rog să mențineți realitatea faptelor. Nu noi putem uh, să cerem uh, anchete și ca justiția să se deruleze cum trebuie, dar nu avem autoritatea să dăm noi verdicte. Mulțumesc tuturor pentru activitatea construită pe baza acestei acestei rezoluții. Nart. Mulțumesc. Domnul Nat, văd că nu este în sală. Dau cuvântul uh, domnului Pospișil acum din partea grupului. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Salut călduros această rezoluție o reacție la alegerile din aprilie din Djibouti. Pentru a patra oară, președintele Gele a câștigat alegerile. Eu consider că el este actorul cheie responsabil de tragedia din Djibouti din ziua de astăzi. De aceea este foarte corect să avem, să adoptăm această rezoluție prin care să solicităm verificarea acestor alegeri. Președintele a obținut în aparență 87% din voturi și, după cum știți, el își sărbătorea deja victoria înainte de, uh, de publicarea rezultatelor. De aceea trebuie să solicităm crearea unui misiuni de observare care să verifice aceste alegeri din nou și trebuie să cerem președintelui să rezolve problemele acestui stat uh, atât de mic. Sărăcia este foarte gravă, la fel situația femeilor în societate și de aceea susțin această rezoluție. Mulțumesc! Domnule Nart, doriți să luați cuvântul acum? Vă rog. Muchas gracias, señora presidente. Habitualmente... Des... Mulțumesc, doamnă președinte. În general, Parlamentul face declarații, condamnă în mod retoric încălcările drepturilor omului în multe locuri din lume. Djibouti este un loc în care încălcările drepturilor omului uh, sunt ceva constant. Însă, în același timp, pe teritoriul acestor, acestor țări, uh, acestei țări sunt uh, baze militare care contribuie la bugetul acestei țări. Noi spunem că apărăm drepturile omului prin operațiunea Atlanta. Însă trebuie să uh, spunem lucrurilor pe nume. Articolul 8 din uh, tratatul de la Cotonou uh, trebuie aplicat. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Arena. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu vreau să vorbesc decât despre aceste femei pe care am avut ocazia să le întâlnesc și care au fost victime ale violurilor. Uh, violuri făcute de militari din Djibouti. Aceste femei nu cer decât să își uh, poată dobândi drepturile și să aibă acces la justiție. E drept că Djibouti este un partener al UE în această regiune a Africii și nu este posibil ca cei care au făcut rău femeilor să rămână nepedepsiți și la fel să rămână nepedepsiți toți cei care încalcă drepturile persoanelor care nu vor decât să aibă dreptul de a trăi printre multe alte drepturi. Mulțumesc, domnul Kelly. Eh, Uh, domnule, doamnă președinte. Din păcate, povestea se repetă. Ce se întâmplă în Djibouti s-a văzut și în alte țări. Vine cineva la putere, este președinte, îi place puterea, vrea să rămână, schimbă legile, face apel la armată pentru a controla populația, atacă opoziția, nu permit uh, drepturile, respectarea drepturilor omului, mai ales pentru femei. Asta s-a întâmplat uh, și în uh, Djibouti, de când președintele Guele a ajuns la putere în 1999. Noi în Uniunea Europeană oferim 105 milioane de euro acestei țări ca ajutor Trebuie să revizuim um, aceast, acest lucru și să înghețăm fondurile, cel puțin până când uh, vom uh, vedea alegeri libere și democratice în țara respectivă. Mulțumesc, domnul Weidenholzer. Mulțumesc, doamnă președinte. Republica Djibouti se află într-o regiune afectată de crize. Ce se întâmplă în Africa are efecte și în Europa. Terorism, Uh, represalii, distrugerea structurilor de stat, toate acestea sunt la baza mișcărilor migratorii masive. Republica Djibouti este un stat mic și ar putea fi o insulă a stabilității. Ar putea fi chiar un model pentru această regiune. Europa susține acest stat uh, din unele puncte de vedere și e important ca acest sprijin să fie bine direcționat, pentru că situația actuală ne îngrijorează. Drepturile omului, libertatea presei, situația alegerilor sunt uh, subiecte foarte grave pe care trebuie să le analizăm și nu trebuie să vorbim doar despre dezvoltarea acestei țări, ci trebuie să ne gândim și la consecințe și să tragem concluziile adecvate. Dragi colegi, trecem acum la Catch the Eye și are cuvântul domnul Polciac. paní předsedající doamnă președinte ca și la dezbaterea anterioară este important să protestăm împotriva încălcărilor drepturilor omului dar trebuie adăugat aici că actualul președinte a, urm- a urmat uh, ușor președintele anterior care uh, a fost la putere 20 de ani și poate asta e tradiția, dar noi nu trebuie să sprijinim o astfel de tradiție. Sunt de acord cu domnul Kelly. Ca și pentru Gambia ar trebui să vedem ce asistență financiară oferim noi acestei țări. Cred că această sumă, 105 milioane, e cam mult. E cam mare. Iar în condițiile actuale în care această țară nu se ridică la nivel minim de în ceea ce privește drepturile omului și um, folosește combaterea sărăciei pentru a-și umple lor buzunarele, trebuie să ne mai gândim. Mulțumesc, domnul Marias. Mulțumesc. Djibouti este o țară mică cu uh, resurse puține de asemenea, suprafața Djibouti este mică, șomajul este mare și, la fel, și sărăcia. Djibouti este un stat prin care trec refugiați și migranți africani. Guvernul acestui stat este responsabil de multe încălcări ale drepturilor omului la alegerile din 2013. Guvernul a reprimat uh, demonstrațiile în mod violent și sângeros. Legalitatea alegerilor a fost pusă sub semnul întrebării, însă după aceea s-au făcut uh, arestări în masă, au fost uh, procese soldate cu inculpări, cazuri de tortură și dispariții în masă. Femeile din Djibouti se află de asemenea într-o situație foarte gravă, le sunt încălcate drepturile de bază și e foarte important ca Uniunea Europeană să facă presiuni pentru ca cetățenii europeni să um, cetățenii din această țară să fie protejați. Mulțumesc, domnul Castal. Grazie, grazie, președinte. Nel piccolo... Mulțumesc, doamnă președinte. În Djibouti, o țară mică, președintele Guele a instaurat o veritabilă dictatură. Violență, uh, dictatură Um, alegerile, uh, la fel, um, sunt departe de a fi alegeri democratice. Uh, toate țările occidentale și nu numai au înțeles importanța strategică a acestei țări și și-au instalat um, baze militare în această țară. Uh, iar situația în regiune se deteriorează. Nu putem închide ochii. Să nu uităm că și facem apel ca, procur, ca procurorul Tribunalului Penal Internațional să um, efectueze anchetele necesare la fața locului. De asemenea, trebuie să înghețăm fondurile europene, pentru că nu se poate să ajutăm un uh, guvern care își oprimă populația. Thank you. Mr. Bonanno. Mulțumesc, domnul Bonanno. Grazie, signor Presidente Mulțumesc, doamnă președinte. Se pare că încă o dată evităm miezul problemei. Vorbim despre această țară, dar uh, multe țări, în multe țări sunt dictaturi care sunt dezastroase pentru democrație. Libia, de pildă. Când era mai bine în Libia înainte de Gaddafi sau după Gaddafi? Uh, și uh, apoi țările cu bani vor exploata situația, China și alte țări. Dar lucrurile rămân schimbate. Business as usual. Noi vorbim despre, am vorbit despre primăvara arabă, care a fost uh, o bătaie de joc Democrația nu funcționează acolo, dar de asta e nevoie de dictaturi. Mulțumesc, am terminat cu procedura intervențiilor spontane, dacă nu cumva am uh, omis pe cineva. E, îmi cer scuze. Dacă dorește cineva să ia cuvântul, poftiți. Grație, președinte. Con... Doamna Chienghe, mulțumesc, doamnă președinte. Prin intermediul acestui vot ne exprimăm preocuparea față de cei care an de an fug de foamete și de război și trec prin Djibouti pentru a ajunge în peninsula arabă. Își pun în pericol viața pentru a ajunge în nordul Africii. E nevoie de instituții solide și democratice și cerem guvernului din Djibouti să garanteze securitatea cel, fugarilor și să îi um, aducă în fața justiției pe cei care fac trafic de persoane, punând viața persoanelor acestora în pericol și um, strângând averi uh, pe seama lor. Ce se întâmplă în Marea Mediterană este uh, prea grav și de multe ori noi nu spunem nimic. Trebuie să-i protejăm pe refugiați, să demontăm rețelele criminale, să combatem traficul de persoane, să asigurăm trasabilitatea resurselor financiare și să combatem traficul local, pentru că refugiații sunt primele victime. Mulțumesc, doamna comisar Iurova. Stimați membri ai Parlamentului European, Uniunea Europeană și Djibouti au relații de foarte mult timp și Uniunea Europeană rămâne un partener important pentru această țară. Djibouti furnizează trupe pentru misiunile Uniunii Africane în Somalia, pentru Ameson și uh, ajută la lupta împotriva al-Shabaab și uh, asigură uh, procesul uh, politic uh, susține procesul politic și democratic din Somalia. Situația privind drepturile omului este îngrijorătoare. Activiștii sunt hărțuiți și spațiul politic al opoziției se îngustează, mai ales uh, acum înaintea mai ales uh, acest lucru s-a întâmplat mai ales înaintea alegerilor din aprilie. În perioada electorală, membrii opoziției au fost arestați și deținuți fără acuzații. Uniunea Europeană urmărește în, și a urmărit îndeaproape toate aceste lucruri și și-a exprimat uh, dezaprobarea la, la diferite niveluri. De asemenea, de curând uh, s-a întrerupt o uh, ceremonie religioasă din partea uh, poliției. Uh, represiunea a dus la, la o serie de decese. Uniunea Europeană a solicitat clarificarea evenimentelor și sancționarea vinovaților. Condamnăm acțiunile violente. Considerăm că este necesară o acțiune, uh, o achetă internațională. Uh, de aceea salutăm uh, misiunea uh, înaltului comisar pentru drepturile omului din Djibouti din această săptămână. Sperăm că acesta va permite clarificarea uh, lucrurilor. În ceea ce privește alegerile prezidențiale, face, solicităm publicarea um, Um, rezultatelor în funcție de circumscripție. Asta ar fi îmbunătățit uh, transparența. De asemenea, guvernul Djibouti și coaliția partidelor de opoziție au, închis la, au ajuns la un acord la finalul lui 2014. Însă, iată, acest uh, acord nu a mai fost aplicat la finalul anului trecut. Este o oportunitate pierdută pentru democratizarea acestei țări Respectarea drepturilor omului și uh, eforturi în domeniul uh, guvernanței sunt necesare pentru a asigura stabilitatea în această uh, țară și, mm, care este într-o regiune în general afectată de uh, sărăcie. Facem apel la forțele politice din Djibouti să relanseze dialogul politic pentru a lansa reformele necesare pentru a îmbunătăți mm, guvernanța uh, și pentru a pune capăt tensiunilor pe care le-au pe care le-am putut vedea în ultimii ani. În ceea ce privește întrebarea doamnei Arena, care este uh, poziția Uniunii Europene referitor la femeile care au făcut greva foamei pentru a denunța violurile uh, făcute de uh, soldații din armata gibutiană. Vă asigur că am urmărit îndeaproape situația. Uniunea Europeană consideră că ar trebui să existe o anchetă și cei vinovați să fie sancționați. Uniunea Europeană este dispusă să coopereze cu toți actorii pentru a îmbunătăți situația drepturilor omului din această țară. Mulțumesc! Thank you, Commissioner. We have received six motions. Mulțumim, doamnă comisar. Am primit șase moțiuni de rezoluție pentru a pune capăt acestei dezbateri care se încheie aici. Votul va avea loc în curând. Suspendăm uh, sesiunea până la începerea voturilor.